Ne? de la ora 8.30 până la 2.30, de la 3 la 8 și de la 9 la miezul nopții. Ordinea de zi a fost uh, publicată și este disponibilă pe site-ul uh, Parlamentului European. Ca de obicei, aș vrea să mulțumesc uh, interpreților și personalului